Um, Bună dimineața, stimați colegi, dar eu nu cred că sunt conectat. No. Bună dimineața, dragi colegi! Începem astăzi cu punctul 15 pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea dreptului penal procedural în Uniunea Europeană. Așa cum probabil că știți, articolul 82 al Tratatului privind recunoașterea reciprocă în materie penală oferă temeiul juridic pentru uh, armonizarea dreptului penal procedural și uh, acest lucru pe baza uh, unor principii clar stabilite. Odată cu introducerea Ordinului European de Arest, am văzut foarte clar că e nevoie de o apropiere minimă a legislațiilor Domeniul este unul destul de sensibil pentru că drepturile penale, dreptul penal procedural um, intră sub uh, Carta Drepturilor uh, Omului. Interesant este cazul uh, Meloni de la Curtea de Justiție, despre care vom auzi mai multe. De asemenea, vom auzi mai multe despre directiva privind informarea în procedurile penale care a fost uh, introdusă la nivel paneuropean, un sistem de alertă pentru suspecți sau privind suspecții. Nu s-a făcut niciun fel de armonizare în ceea ce privește admisibilitatea dovezilor în cadrul anumitor anchete și toate aceste informații le vom uh, auzi de la doi experți uh, pe care i-am invitat, uh, doamna profesor Ann Weinberg și doamna Elodie Seller, două experte de la Universitatea Liberă Excelului. Vă urez un călduros bun venit și vă dau cuvântul, apoi am să deschid dezbaterea pe aceste puncte importante. În primul rând, dau cuvântul doamnei profesor Weinberg. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Uh, President. It is an on- Mulțumesc, domnule președinte. E o onoare și o plăcere pentru Elodie Siliș, pentru mine, să vă prezentăm uh, pe scurt. Nici asta nu merge. No. Words, if you allow us to remind you about the background of this. Câteva cuvinte după cum știți, de 20 de ani, procesul recunoașterii reciproce a fost lansat în materie penală. Este un proces care se bazează pe încrederea reciprocă între diverse sisteme juridice din statele membre. S-a scris foarte mult, s-au spus foarte multe despre uh, încrederea reciprocă S-au făcut multe apeluri la acțiunea europeană pentru aproximarea uh, legislației în materie penală, mai ales drepturile acuzaților în materie penală. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a fost punctul esențial. Este vorba de o mișcare spre o abordare bazată pe valori. În acest sens, adoptarea celor șapte directive a fost absolut simptomatică. E vorba de cele adoptate în domeniul traducerii și interpretării, scrisorii de drepturi, accesul la un avocat, prezumția de învinovăție, asistența juridică, garanțiile pentru copii și drepturile, sprijinul și protejarea victimelor crimei. În acest context, scopul acestui studiu a fost să meargă dincolo de domeniul dreptului procedural, în care se lansase procedura de armonizare. Mi s-a părut prematur să recomandăm o revizuire a acestor șapte directive menționate anterior. Prin urmare, Scopul a fost să identificăm alte domenii de procedură în care există diferențe între legislațiile naționale și afectează, care afectează implicit cooperarea transfrontalieră sau negocierea și adoptarea instrumentelor europene menite a întări cooperarea transfrontalieră. În ceea ce privește metodologia, am ales o abordare comparatistă am, am utilizat o mostră de 9 state, ținând de trei eh, tradiții juridice diferite și diversitate geografică. Aceste 9 state membre au fost Franța, Spania, Finlanda, Irlanda, Olanda, Italia, Germania, România și Ungaria. Analiza s-a bazat pe studierea documentelor, pe nouă rapoarte naționale și pe interviuri cu experți de la nivelul instituțiilor europene, agenții europene și experți de la nivel național. Ca rezultat, am identificat nouă domenii în care diferențele între procedurile penale naționale împiedicau funcționarea instrumentelor de cooperare transfrontalieră în chestiuni penale, inclusiv activitatea Procurorului Public European. Obstacol este utilizat aici în sens larg. E vorba de orice ar fi de natura împiedica cooperarea transfrontalieră, și obstacole în calea respectării drepturilor omului și impedimente în calea încrederii reciproce. Am identificat nouă domenii principale, măsuri investigative, admisibilitatea dovezilor uh, adunate în mod ilegal, egalitatea în investigațiile transnaționale, condițiile de predetenție, condițiile de detenție, după verdictul Aranioși și Căldăraru, procesele în absenția compensații pentru detenție nejustificată, compensații pentru victime și măsuri de protecție pentru victime. Înainte de a prezenta pe scurt, practic, fiecare dintre aceste domenii, Putem să spunem că studiul a fost unul uh, extrem de solicitant în materie de ambiții, domeniul de aplicare și calendar. Asta nu înseamnă că este un studiu exhaustiv. Și acum uh, Elodie se va referi la primele trei domenii identificate de noi. Mulțumesc, An, mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. În primul rând, uh, măsurile investigative. Ne-am concentrat pe dreptul privind uh, dovezile admisibile, pentru că au fost multe activități în acest domeniu și au loc negocieri privind regulamentul referitor la evidența dovezile online. Primul lucru la care ne-am uitat este gradul de implicare al autorităților Uneori statele se bazează pe serviciile de informații pentru colectarea acestor probe. În alte situații, poliția joacă rolul principal, procuratura în alte state și judecătorii într-o altă categorie de state. Nu există apoi o definiție generală a ceea ce înseamnă o măsură investigativă, nu există un prag comun pentru declanșarea unei investigații și nu există proceduri comune în materie de autorizație judiciară. Ca impact, existența multor uh, autorități competente care participă la investigații. De aceea, legislația europeană va trebui să lărgească numărul protagoniștilor pentru a include inclusiv cei care nu țin de aparatul judiciar. Negocierile aici au fost extrem de complexe și multe dintre măsurile ambițioase inițiale au fost diluate după ani de negociere. În cazul EPO, de exemplu, de la un singur birou s-a trecut la o structură extrem de descentralizată. În termeni practici, multiplicitatea autorităților implicate creează probleme și pentru statele membre atunci când e vorba de a identifica autoritatea competentă care se poate ocupa de o solicitare de investigație. În ceea ce privește drepturile fundamentale, faptul că avem uh, elemente din administrație și cei care practică dreptul penal implicați în aceeași investigație, uh, reduce puțin barierele dintre aceste două domenii, ceea ce ar putea afecta oarecum negativ drepturile fundamentale, pentru că un individ nu știe ce garanții se mai aplică într-o astfel de situație. E vorba de drept administrativ sau e vorba de drept penal? Ce se aplică în cazul său atâta timp cât procedurile în dreptul penal sunt mult mai bine definite și mai uh, avantajoase decât în dreptul administrativ. Păi, admisibilitatea probelor. Ne-am axat doar pe probele obținute în mod ilegal. Nu există o regulă generală europeană aici. Asta înseamnă că există situații extrem de diferite de la un stat membru la altul. Unele state membre au reguli conform cărora dovezile obținute prin tortură se exclud automat. În alte state membre, asta ține de decizia judecătorului. Judecătorul poate decide dacă o probă e valabilă sau nu. Impactul legislativ ne există o regulă, există două, avem două sisteme în funcție de instrumentele implicate, pentru echipele mixte și pentru EPO. Se aplică legea din statul de execuție, acolo unde se desfășoară investigația. Și pentru directiva EIO e vorba de legea statului care vine cu solicitarea și unde are loc procesul de exemplu, în contextul directivei EIO și dacă desfășoară investigație, e foarte greu să înțelegi formalitățile și procedurile care trebuie să le, dea curs, să li se dea curs în statul în care se organizează procesul. Și dacă ești în statul în care se desfășoară procesul, e greu să verifici cum au fost colectate probele. Și atunci ce au făcut statele membre? Au decis să nu mai verifice cum au fost colectate probele. E o tendință pe care am observat-o după interviuri și pe baza rapoartelor naționale. Sigur, aici e o problemă. Pentru că dacă trebuie să te aperi și vrei să contești probe colectate în alte state, contești probe despre care nu știi cum au fost colectate. Și asta aduce prejudicii grave drepturilor fundamentale. apoi egalitatea de arme în investigațiile transnaționale, apărarea nu trebuie să fie dezavantajată în contextul acestor investigații transnaționale, de exemplu dacă apărarea vrea să-și desfășoare propria investigație pentru a obține probe exculpatorii, se va confrunta cu obstacole de ordin lingvistic, financiar, procedural, pentru că, evident, reprezentanții acuzatului trebuie să călătorească într-un alt stat și să adune probe. Uh, cam atât în ceea ce privește investigațiile, urmează condițiile de detenție. Să mergem mai departe la al patrulea domeniu, detenția înaintea procesului sau arestul preventiv. Durata poate să difere în anumite state membre, arestul preventiv este limitat în timp, dar limitele diferă. În alte țări nu există limite de timp. Însă există limite pentru fiecare etapă a arestării preventive sau există o monitorizare din partea aparatului judiciar. De asemenea, diferă foarte mult criteriile <clears throat> care permit dispunerea arestului preventiv. Diferența mare ține de nivelul de suspiciune necesar uh, reținerii preventive. Și un ultim set de diferențe ține de natura alternativelor la arest preventiv disponibile în statele membre. Aceste diferențe afectează în mod grav cooperarea transfrontalieră. Obstacolele în calea recunoașterii reciproce și a încrederii reciproce decurg din diferențele de înțelegere a acestor regimuri de arest preventiv și mai ales din diferitele niveluri de suspiciune necesare pentru a declanșa măsura respectivă. O perioadă lungă de arest preventiv prezintă riscul de a periclita drepturile individuale și acest lucru nu este tolerat în anumite state membre. Acestea refuză să dea curs unor solicitări de arestare preventivă pentru că, în opinia lor, ar fi o situație de abuz. iar care sunt alternativele. Și aici sunt diferențe majore și acestea de asemenea îngreunează punerea în aplicare a deciziei cadru EZO. Acest text practic nu este luat în seamă pentru că în momentul în care vrei să-l utilizezi apar nenumărate situații de incompatibilitate. lipsa de recurs la aceste instrumente este exacerbată de lipsa de comunicare și dialog între autorități. Am să trec acum la al cincilea domeniu de interes, și anume evaluarea condițiilor de detenție după decizia Curții de Justiție în cazul Aranio și Căldăraru. Probabil cunoașteți această hotărâre a curții din aprilie 2016. Hotărârea, practic, dă posibilitatea autorităților executorii să refuze reținerea persoanei respective și predarea acesteia dacă se estimează că aceasta va fi supusă unui tratament degradant. În acest sens, autoritățile naționale pot solicita informații suplimentare de la autoritatea solicitantă în ceea ce privește condițiile de detenție. Hotărârea a fost completată de o altă hotărâre mai recentă din 2018, în iulie 2018, în așa zisul caz ML. De deci ce există diferențe între statele membre în materie de surse utilizabile atunci când se analizează oportunitatea predării unui suspect. Solicitările de informații, de asemenea, diferă de la un stat membru la altul. Astfel de solicitări de regulă sunt extrem de detaliate. Uneori, autoritățile executorii merg dincolo de simpla solicitare de informare și cer îndeplinirea anumitor condiții și prezentarea de garanții înainte de predarea unui suspect. de exemplu, garantarea unei celule individuale pentru persoana respectivă. Această hotărâre a curții este, sigur, salutară, însă practicile menționate de noi au avut un impact semnificativ asupra recunoașterii reciproce și încrederii reciproce de la întârzieri în executarea unui mandat european de arestare până la refuzarea uh, unuia. În cazul Germaniei a fost un caz care a ajuns la Curtea Supremă în 2014, era vorba de condiții de detenție, în condițiile executării unui mandat european de arestare. Și apoi au fost 40 de cazuri în 2016. Există un risc de polarizare între statele membre cu închisori bune și altele cu închisori rele există și riscul de prison shopping, de căutarea închisorii cele mai drăguțe din partea suspecților. Nevoia de garanții și măsuri asiguratorie presupune alte probleme, diferența de tratare, da, tratamentul aplicat persoanelor care ar putea beneficia de astfel de garanții și alte persoane care, fiind judecate strict la nivel național, nu beneficiază de astfel de garanții. Apoi, la scară mare, un astfel de sistem de garanții nu poate funcționa. E imposibil pentru un stat unde închisorile sunt într-o condiție deplorabilă să garanteze un număr mare de celule individuale. Dincolo de aceste chestiuni, chestiunea condițiilor de detenție afectează încrederea reciprocă la nivelul Uniunii Europene, nu doar în cazul executării mandatelor europene de arestare, ci și atunci când e vorba de toate mecanismele de, co- de cooperare care implică detenția și, de asemenea, în contextul deciziei cadru referitor la transferul de deținuți. Al șaselea domeniu de interes identificat de noi ține de compensațiile pentru detenția nejustificată în contextul procedurilor transnaționale. Aici ne referim doar la studiul nostru. Nu putem intra în detaliu în această chestiune. Un al șaptelea domeniu presupune procesele în contumacie, în absenția, și aici există diferențe de natură a afecta negativ cooperarea transfrontalieră. Însă, din motive de timp, nu îl vom discuta nici pe acest al șaptelea domeniu. Și acum îi dau cuvântul lui Elodie, care vor, va vorbi despre ultimele două domenii. Mulțumesc. Ultimele două domenii, foarte pe scurt, se referă la drepturile victimelor, care au fost recunoscute tot mai mult în ultimii ani, în parte datorită presiunii legislației europene, dar în continuare sunt foarte multe dezechilibre și diferențe între statele membre. Despre pentru victime, conform Directiva adoptată în 2014 cu privire la desfăgubiri transfrontaliere pentru victime, dar directiva aceasta nu prevede o armonizare a termenelor um, sau a procedurilor, deci în continuare sunt foarte multe dezechilibre și riscuri de tratament uh, discriminatoriu, pentru că dacă ești într-o țară străină, s-ar putea să nu primești aceeași desfăgubire ca în țara ta de origine. În ceea ce privește ordinele de protecție pentru victime, din nou, există două instrumente de recunoaștere reciproce. Ordinul European de Protecție, care se referă la măsurile de protecție penală pentru victime și un regulament care se referă la mecanismele de protecție civilă. Dar, din nou, aceste instrumente nu sunt folosite foarte mult și nu avem timp să intrăm în detaliu aici, dar uh, a fost un subiect care merită menționat. Întrebarea e care e concluzia după toate acestea? Ce au făcut statele membre și Uniunea Europeană pentru a uh, rezolva problema acestor diferențe? Statele membre, unele dintre ele merg pe încredere oarbă, adică cooperare transfrontalieră cu orice preț. De exemplu, în cazul uh, admisibilității se vede uh, Uh, se manifestă acest principiu, în care nu se verifică modul în care au fost colectate probele. Alte state membre au o altă abordare. Văd că există diferențe în proceduri, între proceduri, dar consideră că acestea nu sunt suficient de importante încât uh, să uh, încalce um, principiile de drept fundamentale și uh, alte state membre uh, sunt uh, tot mai rezervate în tolerarea de uh, încălcări uh, ale articolului 4 din uh, cartă, pentru că știu, de exemplu, diferențele în sistemele de detenție. Ce a făcut Uniunea Europeană? A încercat o procedură de apropiere a directivelor privind drepturile procedurale um, a încercat să modifice, extinzând domeniul de aplicare al anumitor instrumente, de exemplu, și uh, în momentul în care aceste două măsuri uh, s-au dovedit a fi prea dificile, uh, Uniunea Europeană a făcut înapoi trimitere la dreptul național. Pentru că, de exemplu, acțiunile corective nu se reglementează la nivel european. În ce măsură au fost eficace aceste abordări. Am văzut că au dus la negocieri îngreunate și complexe, au durat patru ani negocierile pentru directiva privind uh, Ordinul European de Anchetă și regulamentul uh, parchetului european. Um, cererile sunt uh, prost executate. Am văzut probleme cu executarea Ordinului European de Arest, de exemplu. Um, lipsă de cunoștințe cu privire la celălalt sistem, lipsă de comunicare, de schimb de informații sau chiar incompatibilități între sisteme sunt cauzele. Și apoi lipsa de recunoaștere sau uh, subutilizarea diverselor instrumente. Foarte multe au fost uh, blocate uh, ceea ce e cazul directivei privind Ordinul European de Protecție, care nu este un instrument foarte de succes, și a măsurilor de supraveghere înainte de, um, de proces, care ar trebui să înlocuiască detenția, dar nu o fac într-un mod eficace. Mulțumesc. Președintele, îmi dau seama că e un subiect atât de complex încât ați putea să vorbiți multă vreme, dar um, v-aș uh, ruga eventual să încheiați astfel încât să vi se poată adresa întrebări aveți câteva recomandări de făcut, dacă ați putea să le menționați rapid și apoi o să dau cuvântul colegilor pentru a adresa întrebări. Da, vreau să vă să recomandăm o combinație între instrumente, de, instrumente fără caracter juridic obligatoriu, instrumente practice și măsuri legislative. În primul rând, instrumentele practice și cele fără caracter juridic obligatoriu. Uh, Um, ne gândim la activități de formare și de uh, conștientizare, mai ales prin extinderea uh, numărului de beneficiari al programelor de instruire. Se include, de exemplu, pe uh, furnizorii de servicii, pentru că aceștia vor avea o importanță crescută în cadrul transfrontalier, așa cum se vede din experiență. De asemenea, concentrăm, considerăm că formarea, instruirea ar trebui să se concentreze asupra acelor instrumente care nu sunt încă bine cunoscute. Ar trebui să se adopte instrumente de orientare și susținere pentru uh, cei din domeniu, inclusiv uh, pentru a susține dialogul uh, orizontal între autorități și dialogul vertical între autoritățile naționale și actorii europeni și Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, ar trebui să se dezvolte, să se ofere mai multă susținere financiară de la nivel european în diverse domenii, cum ar fi condițiile de detenție, măsuri de anchetă, mecanisme de despăgubiri pentru detenție nejustificată și despăgubiri pentru victime în cazurile de natură transfrontalieră. Apoi, propuneri în domeniul legislativ. Uh, în primul rând, ar trebui să se consolideze achiul și să um, se abordeze lacunele existente prin proceduri de încălcare care să fie însoțite de o monitorizare um, cu, cu atenție. Apoi, măsuri legislative pe termen uh, scurt în domeniul condițiilor de detenție ar trebui să se stabilească niște standarde minime. Standarde minime sunt necesare și în domeniul admisibilității probelor. Uh, consolidarea cadrului um, pentru um, pentru controlul judiciar, um, fie că e vorba de admisibilitatea probelor sau de detenția preventivă, de asemenea, ar trebui abordată problema sistemelor de despăgubire pentru victime și pentru detenție nejustificată în procedurile transnaționale. Acestea sunt, ar fi măsurile pe termen scurt, dar am uh, privit și în perspectivă și prezentăm propuneri pe termen mediu și pe, pe termen mediu și pe termen lung, dar uh, nu o să intru în detalii, vă rog să le puteți găsi în studiul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumim. Am vrut să uh, rămână timp pentru întrebări, pentru că avem doi colegi, două colegi aici uh, și una dintre colegi a fost raportor pe directiva privind uh, procedurile penale și doamna Catrin Cinici, care este și judecător, s-a ocupat de drepturile procedurale pentru copii. Și um, e, studiul dumneavoastră este uh, o lucrare semnificativă uh, Um, și sper că um, acest studiu foarte amplu uh, va fi util uh, raportorilor noștri în munca lor. Vreau să vă reamintesc că noi ne ocupăm de tot ce ține de drept uh, penal și civil uh, și avem foarte multe dosare în lucru Um, acest subiect este unul foarte important pentru comisia noastră. Am citit uh, o parte din text în timp ce vorbeați și sper că va fi util și colegilor care se ocupă de aceste dosare, dar și celorlalți colegi. Am și eu o întrebare referitoare la um, Ordinul European de Anchetă, dar am să dau cuvântul întâi colegilor. Așa dau, îi dau cuvântul lui Birgit și apoi Caterinei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest studiu detaliat care ne este util. Înainte să adresez o întrebare, vreau să fac o observație. Uneori am impresia că, deși studiul este foarte util, oferă foarte multe informații, poate că ar fi, de asemenea, necesar o campanie publică a serviciilor noastre digitale, astfel încât nu doar experții de aici uh, și din alte organizații să ajungă să cunoască aceste informații, ci acestea să Uh, ajungă și la uh, publicul uh, larg. Dar asta e doar o observație. Mă bucur că ați menționat în prezentarea dumneavoastră și această expresie a încrederii oarbe, pentru că uh, vorbim despre încredere în Parlamentul European, ar trebui să avem încredere unii în alții, dar problema nu e încrederea, problema e lipsa de cunoștințe față de alte sisteme uh, pentru că sistemele uh, de drept, sistemele juridice pe care le avem sunt foarte diferite. De aceea, de exemplu, avem o dezbatere cu privire la detenția preventivă, tocmai pentru că de, uh, sistemele sunt foarte diferite. Întrebarea este când anume să aibă loc uh, detenția, să fie mai, mai devreme sau mai târziu, înaintea unui proces. De asemenea, despăgubirile sunt un instrument important dar dacă sunt uh, reținut uh, și intru în detenție preventivă mm, foarte devreme, poate sunt ținut în detenție un an, apoi mă trimit acasă și nici măcar nu, uh, nu se mai începe un proces împotriva mea, dar viața, întreaga mea viață este este dată cu dată peste cap. Deci eu cred că ar trebui să schimbăm sistemele în anumite state membre, pentru că despăgubirile în bani nu cred că vor fi suficiente în astfel de situații. Sunt de acord că avem nevoie de susținere pentru victime. Ați vorbit despre protecția victimelor, dar cred că Um, în urma unei infracțiuni e nevoie de susținere pentru victime, pentru că adesea vorbim despre uh, suspecți uh, sau uh, făptași, dar nu vorbim suficient despre victime. Acest lucru nu este valabil doar în cazul terorismului, ci în cazul tuturor infracțiunilor um, cu violente. Și, și cred că ar trebui ca autoritățile noastre să colaboreze mult mai mult pentru a um, decide ce să facă în diverse situații. Și cred că uneori e mai bine să investim în oameni, în cunoștințe, în mai multe capacități ale sistemelor noastre și pas cu pas să ne armonizăm sistemele în loc să prezentăm în mod repetat noi măsuri, cum ar fi Ordinul European de Anchetă, pe care îl avem deja de un an și acum vorbim despre probe, dar știm că s-ar putea să nu funcționeze în practică tocmai din cauza diferențelor între sistemele noastre. Deci apreciez uh, mult propunerile dumneavoastră și așa cum am spus de la bun început, poate avem nevoie de o campanie suplimentară de mm, sensibilizare cu privire la toate aceste lucruri. Da, dar înainte de probe trebuie să ne ocupăm de elemente, elementele umane, spune președintele. Eu am o întrebare, um, dar o să-i dau cuvântul Caterinei deocamdată. Presidente, e grazie alle nostre ospiti per la presentazione del loro studio. Sicuramente molti... Mulțumesc celor două invitate pentru prezentare. Este extrem de interesant. Ar fi trebuit să avem mai mult timp ca să aprofundăm o serie întreagă de probleme. Dar ne-a dat de gândit și cred că e o chestiune foarte importantă. Sunt de acord cu Uh, ce au spus ele. Noi, cei care lucrăm în acest domeniu, ne lovim de greutățile de a construi un climat de înțelegere reciprocă. S-au citat diverse dispoziții, iar dispozițiile acestea ar putea să fie introduse în diverse țări, pentru că există diferențe care constituie obstacole la, în calea încrederii reciproce. Am uh, despus câteva lucruri Eh, Brigit spunea pe bună dreptate că pentru a înțelege bine trebuie să faci cunoscut eh, rezultatele unui studiu, nu numai pentru cei care se ocupă de acest domeniu, dar pentru toată lumea. Sunt convinsă că unul din aspectele esențiale pentru a crea această legătură Uh, încrederea reciprocă care permite cooperarea reală pe plan de egalitate, pe picior de egalitate, în ceea ce privește colectarea probelor, este formarea profesională. Formarea profesională este un instrument crucial și formarea la nivel european este absolut necesară. Acestea fiind spuse, am depus două întrebări. Una e mai tehnică, iar cealaltă mai generală. Chestiunea mai tehnică se referă la sistemul de admisibilitate a probelor și aș fi vrut ca în lumina studiului pe care l-a desfășurat să știu în ce măsură considerați că diversele demersuri din diversele state membruri, apropo de admisibilitatea probelor, deci vorbim de sisteme care se bazează pe uh, o regulă de excludere a probelor sau de de uh, utilizarea probelor, în ce măsură ele se pot fi utile în anchetele transnaționale care vor fi desfășurate de parchetul european. S-a făcut trimitere la crearea acestei noi instanțe care se va integra în acest context și aș fi vrut să vorbesc și despre minori, dar voi scurta intervenția ca să putem asculta uh, răspunsurile. Și acum vreau să vorbesc despre drepturile victimelor. Fac parte din Comisia Specială pentru Combaterea Terorismului. Lucrăm la un raport final și printre măsurile avute în vedere sunt cele care se referă la crearea unui centru de coordonare la nivel european, tocmai cu scopul ca toate victimele și din păcate putem să vorbim de atentate teroriste care pot fi uh, Uh, unde victimele sunt uh, de diverse naționalități, deși atentatul are loc într-o singură țară. Deci problema se pune dacă există despăgubiri, susținere pentru o persoană care este uh, într-o țară care nu e țara de origine. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să pun o întrebare, zice președintele. Când faceți un asemenea studiu, mă gândesc la recunoașterea reciprocă, care e un element cheie, și la modul în care pot uh, fi folosite diverse instrumente, Mandatul european de arestare, ce se întâmplă cu aceste instrumente în timp, cum evoluează. Uh, s-au, maturizat diverse instrumente. Deci să ne gândim la mandatul european de arestare. La început erau probleme legate de proporționalitate, de infracțiuni minore, iar multe din aceste reforme Uh, folosesc un asemenea instrument extrem de important uh, referitor la procedura penală. S-au făcut diverse reforme aici, uh, la acest nivel. Și apoi am constatat că îmbunătățirea sau respectarea mandatului european de arestare, cum spunea și doamna Cinicii, a dus la hotărâri mai bune ale judecătorilor și acum este respectat uh, la nivel larg, este considerat la nivel global uh, la, ca un foarte bun instrument. Care este situația în alte domenii? Dacă vrem, de exemplu, să faceți public cum funcționează armonizarea unor sisteme mai bune. Uh, mandatul european de, euro, de arestare a fost foarte criticat la un moment dat. Cum facem această împăcare între acest sistem și sistemele civile? Vorbeați de asemenea despre condițiile de arest preventiv. E vorba aici de un factor extern foarte mare. V-ați referit la Germania, de exemplu, și la alte țări. Dacă și-aș fi într-o instanță sau o procedură în Germania, în care condițiile de arest preventiv sunt mai bune decât în alte țări, să zicem, ar fi mai multe întârzieri, mai multe amânări, mai multă uh, ezitare de a folosi mandatul european de arestare din cauza acestor chestiuni sau s-ar susține mai degrabă o îmbunătățire practică a condițiilor de arest preventiv în toată Uniunea Europeană N-ar trebui oare să facem public faptul că vrem aceste îmbunătățiri și să nu dăm vina pe instrumentul în sine? Adică mă gândesc la o abordare holistică uh, nu uh, a, mandatul, arestul preventiv. Deci trebuie să vedem imaginea mai mare a întregului proces și nu să atacăm mandatul a, uh, european de arestare care a, a devenit ținta scepticismului și nu numai aici. Pun această întrebare deoarece vorbim despre multe, ați vorbit despre multe chestiuni aici, despre armonizare, despre multe alte aspecte și multe dintre ele sunt elemente de bază. E vorba de standardele din diverse țări. De fapt, este vorba de o armonizare bună, pozitivă, care poate funcționa chiar și arestul, uh, mandatul european de arest funcționează foarte bine. Alternativa e foarte proastă, înseamnă să ne întoarcem la convenția din 57 uh, în care dura ani și ani de zile să poți să extradezi pe cineva dintr-o țară într-alta. Vreau să înțeleg din punctul dumneavoastră de vedere dacă nu cumva există un decalaj. Mă întorc la cele spuse de Birgit Sipel nu ar trebui să facem publicitate masivă și nu să adoptăm o poziție defensivă și să arătăm că asemenea proceduri eh, eh, penale bine armonizate sunt în avantajul oamenilor în ceea ce privește viața omului. Pentru că se ajunge la o situație în care se rezolvă niște probleme mult mai repede. Dar, eh, sigur, unii au făcut aici unii politicieni și au făcut o plăcere din a ataca aceste instrumente, mai ales mandatul european de arestare, de arest. Iar studiul dumneavoastră arată că elementele de bază sunt corecte și dacă mă gândesc și la Germania, acolo există uh, o prevedere constituțională care interzice extradarea către o țară terță a suspectului. În Slovacia cred că e la fel, unde trebuie să fie un referendum dacă vrei să faci lucrul ăsta. Deci mergem la esența suveranității. Cum spunea doamna Sipel, n-ar trebui oare să să facă multă, multă publicitate în legată de aceste măsuri de care vorbim în materie penală pentru a ne asigura că lumea înțelege ce facem noi, despre ce e vorba în momentul în care încercăm să armonizăm, trecând de la recunoașterea reciprocă la armonizare. Condițiile de arest preventiv, de exemplu, care reprezintă un element cheie, un element critic. Vorbiți în raport de aceste întârzieri de ce uh, nu, revenind la condițiile de arest preventiv? E vorba, de fapt, de puncte foarte simple și mă interesează acest aspect. Și la același lucru e și valabil pentru copii. Se spunea că se face un raport despre drepturile copiii. Nu vrem să îi reținem pe copii în arest preventiv. Evident că nu vrem să facem acest lucru. Aveți cumva impresia că e nevoie Uh, să, să se facă ceva în acest domeniu pentru că ar fi bine dacă lucrurile astea s-ar lămuri la nivel uh, uh european. Sunt cam entuziasmat, așa sunt entuziasmul de joi dimineață. Însă noi avem o atitudine defensivă. Avem impresia că e, ține de domeniul suveranității, însă trebuie să partajăm suveranitatea ca să se rezolve lucrurile să pregătim judecătorii. Deci, judecătorii vor să fie pregătiți în aceste domenii și să folosească legislația europeană și mă înduresează, mă, mă îndurerat în momentul în care mandatul european de arest a fost atacat și uite, este standardul de aur în toată lumea, toată lumea îl folosește. Mă scuzați că am menționat acest lucru, spune președinte. Poate că dumneavoastră nu vă displace, nu mandatul european de arest. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări, pentru intervenții, pentru comentarii. O să încercăm să reacționăm la toate. Dacă nu reușim, ă, asta e. O primă reacție la observația făcută de doamna deputat mai ales în ceea ce privește compensațiile pentru un arest preventiv nejustificat în proceduri transnaționale. Am insistat asupra acestei chestiuni, insistăm de foarte mulți ani. Din păcate, n-a ajuns să fie discutată, n-a ajuns în prim plan. S-a făcut un studiu de EGT, EGN, eh, rețeaua judiciară europeană, care a identificat diferențele majore dintre diferitele sisteme și a identificat și decalajele, lipsurile în ceea ce privește procedurile transnaționale. Și noi am arătat diverse exemple în care o persoană suspectă n-a reușit să primească compensații în ciuda faptului că au fost reținuți nejustificat pentru perioade lungi de timp sau cel puțin cazuri în care a fost foarte greu pentru persoanele respective să primească compensație de la uh, statul membru de emitere sau statul membru de executare. În domeniul acesta, chiar dacă nu avem acum timpul să intrăm în detalii, în ce prezentarea noastră uh, ar trebui să ne concentrăm pe chestiunea asta. Pentru că ar trebui să fie o măsură soțitoare uh, pentru încrederea reciprocă și recunoașterea reciprocă. În ce privește pregătirea profesională, toți trei uh, sunteți de acord că e importantă pregătirea profesională Ați menționat pregătirea magistraților, dar nu numai a magistraților și a autorităților uh, judiciare, dar și a avocaților, avocaților apărării. E, mai bine să, e bine să fie mai bine pregătiți. Deci, din acest punct de vedere, cred că există uh, niște probleme. Uh, sunt o serie întreagă de inițiative ale Uniunii Europene pentru a îmbunătăți poziția sau pregătirea avocaților apărării mai ales în domeniul directivelor și al garanțiilor procedurale. Foarte mulți avocați ai apărării nu știu care sunt aceste directive, în ciuda faptului că ar putea să le dea argumente foarte bune acestor avocați în unele din dosarele în care se implică. Să revenim acum la observațiile noastre, domnule președinte, eh, și la cele ale doamnei deputat. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am ajuns acum într-un moment în care, în ce privește cunoașterea, recunoașterea reciprocă, lucrurile s-au maturizat. Sunt instrumente care sunt de succes. Eh, mandatul european de arest este realmente un succes unele din problemele identificate au fost corectate într-o oarecare măsură, cel puțin, proporționalitatea, de exemplu, la care v-ați referit și dumneavoastră. Altele nu. În ce privește condițiile de arest preventiv, lucrurile nu s-au rezolvat. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră că e o problemă care ține de măsurile practice și de punerea în aplicare a standardelor existente, mai ales standardele care vin de la Strasbourg și de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de la diversele comisii ale Consiliului uh, Europei e nevoie să se rezolve această problemă a condițiilor de detenție prin stabilirea unor standarde minime. Considerăm aici că e chiar important să se adopte o inițiativă legislativă din acest punct de vedere. Sunt foarte multe chestiuni legate de această problemă, mai ales în ceea ce privește temeiul juridic. Există temei juridic în tratat ca să intervină Uniunea Europeană în acest domeniu? E o întrebare deschisă. Dar cel puțin noi venim cu niște argumente pentru a apăra, pentru a promova existența unui temei juridic în documentul nostru. Elodie. În ce privește condițiile de arest, uh, de detenție și uh, recunoașterea reciprocă, există standardele Curții Europene a Drepturilor Omului, dar nu se aplică. Ideea este să existe voință politică la nivelul statelor membre. Noi susținem ideea de a ajuta financiar statele membre pentru că nu o să investească bani în acest lucru. Și revenind la întrebarea dumneavoastră privind admisibilitatea probelor, cât privește parchetul european. Parchetul european, în propunerea inițială, exista o regulă a admisibilității privind uh, dovezile, probele uh, colectate legal, care a fost eliminată, statele membre probabil că o să nu o să se uite la modul în care au fost colectate uh, probele și probabil că o să treacă peste niște drepturi fundamentale. Iar în ce privește chestiunea încrederii și a cunoașterii reciproce, e o întrebare extrem de interesantă, pentru că eu cred că se pune mult accent pe încredere în instrumentele Uniunii Europene și dacă ne gândim la diverse uh, hotărâri, de ce se face o cerere de informare? Pentru că s-a subminat încrederea reciprocă. Dar problema este în momentul în care dai o hotărâre privind predarea unui suspect, te bazezi pe informațiile pe care le-ai primit de la statul de emitere, de la statul emitent. Trebuie să ai încredere în informația asta și în cele din urmă se pune problema încrederii. E un cer vicios. Deci cunoaștere reciprocă și când n-ai cunoaștere reciprocă trebuie să ce ai măcar standarde minime este o manieră prin care statele membre pot să, să gândească la procedurile penale împreună. Și încă câteva cuvinte ca să putem să încheiem, vă rog frumos. Poate că au fost întrebări mult prea lungi. Vreau să revin foarte pe scurt la cuvântul magic pe care l-ați pronunțat dumneavoastră și anume abordarea holistică. Cred că e cheie, e cuvântul cheie și mai ales acum când ajungem la un fel de maturitate a instrumentelor de recunoaștere reciprocă. Dacă avem o asemenea abordare, trebuie să o vedem ca un instrumentar magic pe care îl are Uniunea Europeană în materie de cooperare. Iar lucrul acesta trebuie organizat și să organizeze interacțiunea și complementaritatea între diverse instrumente adoptate până în acest moment de către Uniunea Europeană. Este un lucru extrem de important, ar fi pasul următor în uh, această materie. Mulțumesc foarte mult! A fost o discuție stimulatoare, foarte bogată, foarte importantă, un raport foarte important și va fi util raportorilor noștri în materie de proceduri penale. Și sper că o să luăm mai în serios această parte a activității noastre. Intră în concurență cu multe alte dosare, dar este o chestiune extrem de importantă. Vă mulțumesc amândurora foarte mult și să sperăm că o să reușim să facem ceva magie în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you, thank you so much. And, um... Mulțumesc foarte mult și trecem acum la <coughs> punctul 16. Îmi cer scuze că am întârziat cu, cu punctul dumneavoastră. E joi, ce să-i faci? Îi dau acum cuvântul, cuvântul domnului Lenars, care va prezenta proiectul de aviz referitor la programul Europa Digitală, program în cadrul cadrul financiar multianual. Mulțumesc, domnule președinte. Nici o problemă că am întârziat puțin, pentru că dezbaterea anterioară, în opinia mea, a fost extrem, extrem de interesantă. Mi-a făcut mare plăcere. E vorba de un aviz referitor la raportul ITRE uh, uh, privind uh, programul Europa Digitală, aspectele relevante pentru, care țin de competența comisiei noastre, evident, Programul este menit a întări capacitatea Uniunii Europene în materie de informatică de înaltă capacitate, inteligență artificială, cibersecuritate și competențe digitale avansate. Trebuie, într-adevăr, să devenim mai puternici în aceste domenii și trebuie să ne asigurăm că aceste componente se manifestă pregnant la nivelul economiei și societății. Asta a fost, de altfel, principala concluzie a șefilor de stat și de guvern care s-au întrunit la Tallinn și, de asemenea, decurge dintr-o analiză uh, care întrunește unanimitate de puncte de vedere și în Parlamentul European. Avem acest cadru, strategia pentru piața unică digitală, programul în cauză este menit a asigura investițiile necesare atingerii obiectivelor statuate în această strategie. Și acest lucru e important pentru că, în opinia mea, dacă dorim într-adevăr ca Europa să joace un rol în transformarea digitală a viitorului, trebuie să luăm măsuri astăzi, trebuie să investim bani chiar de astăzi <clears throat> cererea pentru tehnologie crește într-un ritm mult mai rapid decât oferta de tehnologie în Uniunea Europeană în materie de computere ultraperformante. Avem o lipsă de resurse în Europa și de aceea cercetătorii noștri merg în alte locuri din lume unde infrastructura este mai avansată avem specialiști în inteligență, în inteligență artificială, avem și companii specializate în acest sens în Uniunea Europeană, dar piața este încă subdezvoltată în comparație cu piețele din străinătate. <clears throat> și apoi fragmentare și investiții publice reduse în domeniul cibersecurității înseamnă că societatea și economia europeană sunt supuse la risc, pe când uh, producătorii din domeniu se confruntă cu o piață dispersată, fără jucători majori. Sunt chestiuni de interes și pentru comisia noastră și uh, de aceea m-am axat exact pe aceste priorități și în proiectul meu de aviz, cu o serie de mici modificări în comparație cu propunerea comisiei, însă lucru principal unde am nevoie de sprijinul dumneavoastră este să acordăm un rol mai important cibersecurității. De exemplu, să punem pe același plan cu inteligența artificială atunci când e vorba de componenta bugetară a programului. Cam atât aveam eu de spus, cel puțin în această etapă. Aștept să văd care este poziția colegilor și de asemenea aștept cu nerăbdare să cooperăm pe viitor pentru a ne asigura că avem într-adevăr un mandat puternic și că putem veni cu un aviz care să ajute pe colegii de la ITRE. <clears throat> Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Mm, o persoană s-a înscris la cuvânt și după aceea să vedem care este și poziția comisiei. Brigitte și Thomas, dorești tu să intervii? Mulțumesc, domnule președinte. Doar o observație sau două, spune doamna Seppel. Avem uh, mici întreprinderi extrem de active în sectorul digital, dar suntem oarecum rămași în urmă și m-aș bucura să putem ajuta cumva companiile din domeniu să recurgă la digitalizare și în același timp să o facă respectând drepturile fundamentale și uh, legislația în materie de protecția datelor. Putem face <clears throat> multe lucruri fără a ne limita la un copy-paste, uh, pornind de la ceea ce există în prezent. Cred că putem veni cu noi elemente. Apoi, în ceea ce privește cibersecuritatea, cu toți am vrea să ne ocupăm de lucrurile ușoare, avem shopping, uh, să rezerve o cameră de hotel sau un bilet. Uh, din din confortul propriei locuințe, asta e ușor, dar aflăm în același timp că lumea digitală ar, prezintă și o grămadă de probleme când vorbim de securitate, acces la date, uh, când e vorba de asemenea de manipulare opiniei publice <clears throat> și chiar de distorsionarea rezultatului unor alegeri. Există mari jucători care pot lua măsuri de unii singuri, pot vinde date, pot manipula oameni, pot manipula alegeri la nivel mondial. Asta înseamnă, în ultima instanță, că dacă e suficient de puternic, dacă ai suficient de mulți bani, poți cumpăra alegerile. Și asta e un lucru pe care categoric va trebui să analizăm în, în de aproape. Pentru că, în ultimă instanță, noi, autoritățile, cetățenii, să putem uh, beneficia pe deplin de avantajele mediului digital, dar în același timp să putem evita astfel de cazuri de manipulare și să ne asigurăm că drepturile cetățenilor sunt protejate. Și inclusiv când e vorba de protecția datelor. De aceea cred că trebuie să băgăm mai mulți bani în cercetare, da, dar și bani care să permită micilor producători să uh, dezvolte și să vină pe piață cu astfel de instrumente. Văd că termenul uh, ne cam presează, calendarul e strâns pentru acest aviz. Și dacă venim cu un aviz, trebuie să includem cumva chestiunea drepturilor fundamentale, altfel de ce să mai facem noi, Comisia Libe, un aviz pentru ITRE până, până în 16 octombrie, în puținul timp care ne-a mai rămas. Thomas, mulțumesc, domnule președinte. O să trec la limba maternă, la cehă. Mă bucur, domnule președinte, că pot să intervin după ce am ascultat-o pe eh, doamna Seppel. N-am înțeles dacă dânsa s-a referit la noul program Europa Digitală 2021-2027 sau se referă în general la regulile și principiile care ar trebui respectate. Dacă doamna Seppel vorbește în termen general de regulile care trebuie respectate, sunt pe deplin de acord cu domnia sa. Însă aș avea două comentarii vis-a-vis -vis de acest nou program. Eu sunt implicat în monitorizarea finanțelor europene și pot să vă spun că sunt programe care nu sunt deosebit de eficiente. De fiecare dată când venim cu un nou program, trebuie să fim extrem de prudenți să vedem exact care este scopul programului respectiv. Adesea creăm un program sau altul și nu se întâmplă nimic în teren, oamenii nici măcar nu aud de acest program, nu cunosc condițiile necesare, adesea condițiile se schimbă. Celălalt comentariu este că nu doresc să băgăm noi bani în companiile private. Acest program ar trebui să ajute statele membre. Ideea e ca statele membre să-și poată îmbunătăți infrastructura proprie. Și e important, de asemenea, să trecem de la documente pe hârtie la documente digitale. adesea nu poți uh, să completezi anumite formulare online. Trebuie să te duci la un birou, la un ghișeu și să completezi acolo un formular pe hârtie. Dacă vreți sprijinul nostru, oferiți-ne un program eficient încă de la bun început. Un program care să aibă logică și sens de la bun început și să-și păstreze această logică și sens până la sfârșit. Mulțumesc. Din partea comisiei, dacă doriți să interveniți? <coughs> Doamna Brogheoglu, din partea comisiei? Din partea comisiei eh, doresc să vă mulțumesc pentru analiza minuțioasă efectuată și pentru comentariile eh, importante făcute. Sunt uh, convinsă că vom putea <coughs> merge mai departe îmbunătățind acest program, mai ales pe componenta de cibersecuritate și protecția datelor, care țin de portofoliul acestei comisii parlamentare. De asemenea, pe intervenienți aș dori să-i asigur că acest program nu începe de la zero. Se bazează pe programe deja în desfășurare, cum ar fi SEF Telecom, care sprijină modernizarea în administrațiile publice, și de asemenea avem ISA 2, iarăși vizând uh, serviciile de administrație publică. Ducem mai departe aceste demersuri pentru că dorim într-adevăr <clears throat> ca rezultatele obținute să continue. Asta vrem să facem. A, celelalte comentarii, într-adevăr, ne ajută să îmbunătățim programul atunci când e vorba de componenta cibersecuritate, protecția datelor și protecția cetățenilor, considerăm prin urmare că vom putea într-adevăr să ne însușim uh, majoritatea sugestiilor noastre. <clears throat> Domnul președinte, domnul Franz, tocmai a sosit, dorește și dânsul să spună câteva cuvinte, după care dăm cuvântul uh, încă o dată raportorului. Das Programm Digitales Europa Mulțumesc. Europa Digitală, la prima vedere, pare un proiect ambițios, 9,2 milioane de euro. Uh, sună mult, dar pe an, de fapt, este mai puțin decât câștigul anual al Google sau Facebook. Undeva trebuie să începem, dar sigur că trebuie să avem uh, și o alcătuire rezonabilă a programului. Câteva observații legate de domeniul LIBE. Protecția datelor. Uh, nu trebuie să fie doar uh, un element secundar al securității cibernetice. Tehnologiile um, trebuie să fie astfel proiectate încât să asigure protecția datelor. În articolul 6, securitate cibernetică, ar trebui să se aducă o completare sau poate ar trebui să se introducă un articol de sine stătător. În al doilea rând, securitatea cibernetică, din păcate, um, de foarte mulți este văzut ca uh, un uh, instrument separat, dar nu avem uh, uh, un astfel de instrument de sine stătător. E vorba de niște dispoziții care trebuie să se regăsească în toate domeniile orizontal, care necesită, în toate domeniile care necesită tehnologia informației. Și pentru asta avem nevoie și de mai multă informare și de mai multă uh, instruire și formare. Uh, securitatea cibernetică trebuie să fie verificată și de aceea o parte din buget trebuie să fie investită pentru auditarea uh, codurilor sursă. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți ca programele uh, care există în momentul de față la nivel social să fie uh, menținute, pentru că dacă nu, nu facem decât să creștem discriminarea care există deja în societate. Uh, fac trimitere la raportul privind datele uh, pe care l-a, l-a um, elaborat doamna Gomez anul trecut. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Franz. Jeron, vrei să iei cuvântul pentru a încheia? Mulțumesc foarte mult. În contextul drepturilor fundamentale și a protecției datelor se înscriu uh, comentariile făcute și de colegii mei. Evident, uh, în acest domeniu suntem cei mai calificați să venim cu sugestii și de aceea dorim într-adevăr să întărim această componentă în, în uh, text. Se va regăsi și în avizul meu de asemenea, trebuie să vedem într-adevăr cât de eficient este acest program și ce plus valoare aduce. E o componentă esențială. Consider totuși că administrațiile, autoritățile publice și sectorul privat trebuie să beneficieze de sprijin dacă vrem într-adevăr să ne, să ne atingem obiectivele. Putem pune pe picioare parteneriate public-privat extrem de semnificative și cred că în direcția aceasta va trebui să mergem categorii. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție cu acest dosar, după cum spunea și dumneavoastră, domnule președinte, dar am să fac tot ce-mi stă în putere pentru a mă asigura că într-adevăr ne facem treaba. Într-adevăr, noi ne ocupăm doar de componenta drepturi fundamentale, de aceea nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar știu că suntem în, pe mâini bune și îți mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct, la directiva privind returnările. Doamna Sargentini e în sală. Am primit lista adusă la zi pentru acest raport. Am primit uh, propunerea de reformare a directivei din 2008, directiva privind returnările. Propunerea a venit pe 12 septembrie. Se propune întărirea, de asemenea, Agenției Europene pentru Azil și Agenției Europene pentru Frontiere și Pază de Coastă. A da, existat de asemenea pe 28 iunie o întrunire a Consiliului în acest sens, la care a reacționat de altfel Comisia. Dăm cuvântul doamnei Sargentini, raportoarea noastră, pentru dosar, însă mai întâi o să avem o prezentare din partea reprezentanților Comisiei. Domnul Tudorache de la DG Home ne va prezenta o serie de aspecte inclusiv motivația pentru care nu s-a făcut un studiu de impact pentru această reformare a actului legislativ, care într-adevăr este problema principală semnalată de noi și se va referi de asemenea la alte aspecte importante. Mai sunt și alte probleme, dar sunt convins că raportoarea doamna Sargentini le va menționa, așa că n-am să-i răpesc eu din timp și din idei. Îi dau acum cuvântul domnului Tudorache de la DG Home, după care Judith Sargentini va lua cuvântul în calitate de raport. Domnule Tudorache, aveți cuvântul 10 minute maximum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor, ați membrii. Spuneați că această propunere e partea pachetului din septembrie și de asemenea este formulată ca reacție la concluziile Consiliului din iunie acestui an. Din punctul nostru de vedere, această propunere se bazează pe experiența acumulată în ultimii trei ani după analiza sistemului de returnări existând în statele membre din 2015 încoace am făcut, am avut misiuni de evaluare în sistemul Schengen pe <clears throat> sistemele de returnare în 22 de, în 22 de state membre, în 23 și pe baza acestor <clears throat> concluzii, pe baza informațiilor tehnice colectate în contextul acestor misiuni, am început să formulăm o serie de concluzii și propuneri pentru etapele ulterioare care am considerat că merită a fi traduse în text legislativ. Am avut în primă instanță o serie de analize, informații colectate anul trecut când am adus recomandarea și am considerat că după această etapă se vor putea formula o serie de instrumente de natură a convinge autoritățile din statele membre să efectueze o anumită adaptare a sistemelor de returnare funcționând la sistem național în direcția îmbunătățirii eficienței acestora. Recomandarea respectivă a fost urmată de activități susținute la nivelul grupurilor de contact cu statele membre în direcția modificării manualului privind returnările, și în ceea ce privește măsurile nelegislative, doar atât am putut să facem. Analizând cifrele, rata de returnare, evoluțiile din ultimul an. În acest an am ajuns la concluzia că trebuie să trecem la adaptarea textului directivei pentru a integra și pe plan legislativ la nivel european aceste măs- acele măsuri pe care noi le-am considerat necesare pentru îmbunătățirea eficienței acestor sisteme la nivel național și importante în direcția creierii conexiunilor necesare între nivelul național și cel central, Frontex, pentru a putea într-adevăr asigura obținerea de rezultate mai bune în gestionarea acestor returnări. Am să mă refer la cele șapte categorii de modificări pe care le-am operat în textul directivei Și sigur, în funcție de interesele noastre, ne vom putea axa apoi pe acele aspecte care țin de portofoliu liber. Prima categorie de modificări se referă la corelarea între procedurile de azil și de returnare. Am întărit această corelație și am introdus uh, reguli mai eficiente în ceea ce privește deciziile de returnare, inclusiv terminarea stat, uh, șederii legale, poate fi procedură tacită sau poate fi asociată cu terminarea unui eh, permis de reședință sau de altă natură. Am introdus de asemenea reguli clare privind eh, deciziile referitoare la hotărârea negativă de aprobare a eh, returnării. Asta avem în vedere consecințele negative ale acestei decizii de azil care duce la procedura de returnare. Changes links cea de-a doua categorie de schimbări este legată de căile de atac. Am introdus norme mai clare cu privire la contestarea uh, deciziilor și a efectelor suspensive. Uh, pentru că am analizat uh, practica jurisprudenței din diverse state membre și am văzut foarte, mult, foarte mari diferențe între um, modul în care sunt organizate instanțele de apel în diversele state membre și am considerat că e nevoie de mai multă claritate și certitudine. Cea de-a treia categorie de schimbări e legată de o dispoziție nouă introdusă privind datoria de a coopera între resortisanții țărilor terțe și autoritățile naționale competente. De asemenea, în acest articol menționăm domeniile concrete în care se așteaptă cooperarea din partea resortisanților țărilor terțe și, de asemenea, lista îndatoririlor uh, statelor membre de a oferi informații acestor persoane cu privire la modul în care va avea loc cooperarea, care sunt așteptările și care vor fi uh, care ar fi consecințele uh, în urma unei lipse de cooperare. Cea de-a patra categorie reprezintă schimbări uh, la sistemul uh, plecărilor voluntare. Am uh, eficientizat normele în acest domeniu în urma analizei uh, practicii din statele membre. Mi s-a părut că există așa o, o zonă neclară a uh, în care nu era foarte clar care sunt condițiile în care este acordat uh, dreptul de plecare voluntară și condițiile în care nu este acordat. Am vrut să clarificăm lucrurile, am introdus și o obligație de a înființa uh, programe de asistență pentru de uh, returnare voluntară. Mai, majoritatea statelor membre aveau astfel de programe, dar am considerat că ar fi pozitiv să introducem această obligație pentru statele membre de a avea astfel de programe de returnare voluntară, pentru că considerăm că aceasta este um, cea mai bună modalitate de a-i returna pe migranți. A cincea categorie se leagă de o altă obligație pe care am introdus-o în directivă, o obligație nouă pentru statele membre de a dezvolta sisteme care să le permită să prelucreze Um, mai bine uh, zic, datele în procedurile de returnare și să comunice mai bine datele către Frontex pentru a facilita munca pe care o are de făcut uh, Frontex. După cum știți, în, uh, prin același pachet încercăm să consolidăm rolul Frontex um, și mai mult și considerăm că unul dintre pilonii acestei cooperări este un schimb de informații mai eficient între fronte și statele membre și această dispoziție are exact acest scop. Cea de-a cincea categorie de modificări, spune vorbitorul, se leagă de detenție. Am revizuit normele de detenție, am introdus un prag minim care nu exista înainte, fără să schimbăm uh, pragul maxim uh, pentru detenție, am introdus un termen minim de 3 luni. De ce? Pentru că am analizat termenele de care au nevoie statele membre pentru a obține documente, pentru a putea organiza procedura de readmisie de, și apoi de returnare. Nu e un proces uh, facil și analizând practicile statelor membre, considerăm că trei luni ar fi uh, un termen necesar astfel încât statele membre să aibă timpul de care au nevoie pentru a organiza returnările. Sigur că această perioadă poate să fie mai scurtă dacă persoana în cauză alege să plece în mod voluntar. <clears throat> Și ultima categorie de schimbări este legată de o nouă procedură la frontieră o procedură complementară uh, procedurii de azil, procedurii la frontieră legată de azil, care este discutată în momentul de față în cadrul uh, negocierilor uh, care au loc privind azilul și forma finală a acestei proceduri va fi foarte strâns legată de rezultatul negocierilor în uh, dosarul uh, privind procedura de azil, dar în momentul de față am pornit de la propunerea actuală din uh, acel dosar. Dorim să nu existe niciun fel de lacună între finalizarea procedurii la frontieră pentru azil și începerea imediată a unei proceduri eficace de returnare pentru a permite autorităților să procedeze la returnarea uh, persoanei care este reținută la frontieră cât mai repede posibil. Am să mă opresc aici și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tudorache! Dau cuvântul acum doamnei raportor Judith Sargentini. Judith. <clears throat> Mulțumesc! Am decis să mă ofer voluntar pentru această directivă, pentru că m-am gândit că returnările fac parte din procedura de azil, în mod clar. Uh, am spus acest lucru în fiecare an, dar depinde de cum formulez lucrurile și mi se pare că nu prea avem succes în returnarea migranților ilegali către uh, țările lor de origine. Despre asta aș vrea să vorbesc, nu um, despre încercarea de a-i returna pe oameni în niște țări unde n-au trăit niciodată. De ce nu avem succes? Foarte adesea, cealaltă parte nu dorește să își uh, primească înapoi cetățenii și asta are de-a face cu faptul că noi nu uh, oferim căi legale pentru oameni. Deci o parte, dintre, din, o parte din problemă nu poate fi rezolvată prin directiva privind returnările. O problemă pe care am văzut-o ilustrată în negocierile foarte dificile uh, ale acordurilor de readmisie, unde țările terțe spun, bine, noi suntem dispuși să ne primim cetățenii înapoi, dar vrem să se deschidă căi legale. Eu nu aș vrea să văd o directivă privind returnarea care să sugereze că problema pe care o avem noi cu returnarea este că nu i-am uh, reținut uh, și nu i-am ținut în detenție pe oameni suficient de mult. Mă bucur că există un nou articol care vorbește despre facilitarea returnării voluntare. E esențial. Și în teorie, multe state membre s-ar putea să aibă acest mecanism, dar în practică, de fapt, este subdezvoltat acest mecanism. Uh, Articolul uh, pe care îl propuneți este totuși destul de limitat. Majoritatea articolelor și schimbărilor se referă la uh, situația în care individul nu cooperează cu autoritățile, persoana uh, respectivă trebuie forțat pentru ca să se întoarcă cât mai repede. O listă foarte interesantă de criterii uh, în urma cărora ne puteam da seama dacă cineva este, prezintă un risc de dispariție, dispariție și unul dintre criterii este lipsa uh, resurselor financiare. Îmi pare foarte rău. Um, care dintre uh, solicitanții de azil care nu au primit uh, azil nu este în situație de lipsă a resurselor financiare? Uh, majoritatea acestor oameni uh, um, într-un moment sau altul, îndeplinesc un criteriu de pe această listă. Deci nu cred că ne ajută foarte mult această listă. Însă, ce cred că ne-ar ajuta este să vedem care sunt bazele returnării voluntare. Și aici aș vrea să ne focalizăm timpul și efortul. Și, domnule președinte, um, acest raport uh, mi-a ajuns în față destul de recent, deci încă mă gândesc la uh, pașii de urmat, dar trebuie să avem o politică uh, adecvată de returnări și deficiențele trebuie să fie remediate în statele membre. Și ultimul comentariu. Automatism, automatismul pe care îl au anumite state membre de a avea o decizie de returnare urmată de o interdicție de intrare în țară, cred că este foarte nesănătos. Mai ales dacă oamenii vor să plece în mod voluntar. Legislația aceasta nu sugerează o legătură între uh, Uh, plecarea voluntară și interdicția de intrare, dar sugerează că s-ar putea face acest lucru și eu cred că ar trebui să nu o facem, pentru că acest lucru va uh, face ca oamenii să nu mai vrea să, să, să nu mai uh, vrea să plece dacă um, știu foarte clar că uh, nu se vor mai putea întoarce. Și foarte adesea uh, interdicția de intrare este pentru tot spațiul Schengen pe o perioadă destul de lungă de timp. Deci trebuie să le spunem oamenilor care și-au pierdut uh, statutul de ședere legală în Uniunea Europeană. Trebuie să înțelegem cum se gândesc, uh, cum gândesc aceștia și uh, ce îi împiedică să plece, astfel încât să eliminăm aceste efecte. Mulțumesc! Mulțumesc, Judith! Mulțumesc uh, pentru că ai uh, subliniat principiile pe baza cărora uh, vezi abordarea acestui dosar și cred că majoritatea persoanelor uh, mai degrabă s-ar eschiva de la un asemenea dosar, dar și mă bucur deci că ți l-ai asumat și e, e o muncă destul de dificilă Văd că s-au numit și raportorii din umbră, sunt uh, colegi uh, cu experiență um, și vă urez uh, tuturor mult succes, toate cele mai bune pentru ca acest dosar să se încheie cu bine, pentru că e foarte important. Și, spunând acestea, revin la ceva ce am spus de la bun început, evaluarea de impact. Tocmai aveam aici o discuție paralelă pe acest subiect. Um, Dat fiind faptul că totuși calendarul este foarte strâns, o evaluare de impact uh, ar putea fi problematică pentru că uh, vrem să vedem progrese în acest dosar, dar poate că ar fi bine să se facă totuși o evaluare de impact în paralel, pentru că nu ar fi bine să nu avem muniția necesară pentru ca tu și raportorii din umbră să puteți uh, face progresele necesare. Uh, deci, um, gândește-te la asta acum pentru ca să putem să facem o cerere în consecință. Am uh, decis că astăzi vom avea o primă dezbatere așa am vrut să ascultăm uh, prima prezentare a comisiei și um, avem pe raportorii din umbră aici. Deci dacă doresc să se exprime, am să le dau cuvântul. Silvi, vrei să încep tu și apoi să dau cuvântul doamnei uh, Winberg, care nu este raportat din număr, dar dorește să ia contul. Silvi, te rog. Mulțumesc. Da, domnule președinte, sunt raportorul din umbră pentru grupul meu. Așa cum spunea și Judith, abordez această chestiune și raportul acesta cu mult interes. Sunt M-am voluntariat pentru acest raport. Este o directivă care a venit cu calificative deosebite în momentul în care a fost emisă în 2008, a fost numită directiva rușinii. E un subiect politic care trebuie abordat din acest punct de vedere. Trebuie să ne aducem aminte care au fost scopurile acestei uh, directive de returnare. Vreau să mă refer la următorul aspect în această primă discuție, și anume faptul că returnarea persoanelor uh, care se află într-o situație nelegală, 36%, nu e vorba de cifrele pe care le dorea această directivă. Și mai e un al doilea aspect, și anume, politica eficientă de returnare va permite reducerea Uh, incitărilor la migrație. S-a spus acest lucru foarte clar și permiteți-mi să exprim în aici, în acest moment, oarecare neîncredere, incertitudine legată de acest pariu care s-a exprimat în felul acesta și care arată că o mai bună aplicare a directivei o să ducă într-o manieră mecanică la un, uh, o legătură cauză-efect privind scăderea numărului de persoane care ajung în Europa. Uh, mi se pare că trebuie să punem sub semnul întrebării această socoteală mecanică. Dacă ne gândim la cele șapte domenii de îmbunătățire care au fost menționate aici, cred că o să avem ocazia să revenim foarte clar în discuțiile noastre asupra propunerilor făcute, astfel încât această directivă să fie coerentă, să fie ușor de utilizat. Ne aducem aminte că, de fapt, Comisia Acum un an publicase un manual destinat statelor membre pentru o mai bună aplicare a directivei și se vede clar că n-a fost suficient. Deci o să analizăm lucrurile astfel încât această directivă să fie mai simplă și să respecte drepturile fundamentale, ceea ce este absolut indispensabil. Eu una am, uh, voi strădui să fiu cât mai precis cu putința asupra îmbunătățirilor și uh, voi colabora cu colegii și cu raportoarea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Silvi. Mulțumim că ne-ai ne reamintit cum se numea această directivă. Am și eu niște amintiri de pe vremea aceea. Am mai fost o persoană care dorea să intervină. Doamna Winberg, vă rog. Tack till kommissionen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și oaspeților noștri de la comisie. Am o întrebare referitoare la articolul 6 cu privire la riscul de absenteism. Și acolo se spune, se vorbește despre niște criterii E un fel de listă care sugerează că toate criteriile trebuie să fie îndeplinite. Deci o să depun amendamente, dar aș dori să primesc niște explicații de la comisie. Cum anume v-ați gândit la această listă? Cum se va aplica ea? Apoi, în ceea ce privește detenția, unde se face trimitere la articolul 6, ceea ce îmi ridică și mai multe semne de întrebare. Am înțeles că s-au făcut uh, evaluări de către comisie în 22 de state membre și aș fi interesată să știu dacă s-au descoperit deficiențe în centrele de detenție. Pentru că mm, Suedia, chiar dacă, îndeplinește, chiar dacă se îndeplinesc toate ar criteriile de la articolul 6, um, capacitățile noastre de detenție sunt uh, supra-solicitate și aș dori să știu care e părerea dumneavoastră, ce putem face. Domnule Lenars, doriți să interveniți? Din păcate, raportorul nostru din umbră nu a putut fi prezent astăzi și vreau să spun câteva cuvinte. Cred că e foarte importantă această reformare a directivei privind returnarea, dar vine și destul de târziu, să fiu sincer. Ehm, faptul că returnările nu funcționează așa cum uh, vrem nu e un fenomen nou. Dacă ne uităm la ultimii ani, asta a fost o problemă Uh, repetată și deci vine destul de târziu această propunere și cu toate că am toată încrederea în raportoarea Parlamentului, uh, mi-aduc aminte cât de dificile au fost negocierile directivei inițiale și mi-e foarte greu să-mi imaginez că s-ar putea încheia cu succes acest dosar uh, în mandatul actual. Cred că este o oportunitate ratată. Dacă ne uităm la discuția de ieri pe care am avut-o cu EASO pe marginea programului lor anual, eh, totuși încă avem un milion de cereri de azil pe rol în Uniunea Europeană. În august rata de recunoaștere era de 33% și rata de returnare era la 36%, ceea ce e destul de problematic. Cu atât mai mult cu cât eh, mijloacele și instrumentele statelor membre nu sunt nelimitate. Din păcate, toți banii, toate investițiile uh, care sunt necesare pentru cei care sunt în această procedură, dar nu acceptă rezultatul acesteia, uh, limitează în cele din urmă sumele de bani necesare pentru oamenii care au nevoie și merită protecția noastră în Uniunea Europeană. Deci sunt de acord cu doamnă raportor, că trebuie să ne asigurăm că cei care vor să respecte decizia, dar sunt în dificultate, să fie uh, ajutați și dispozițiile să fie consolidate în acest sens. Dar în același timp trebuie să fim uh, foarte. Uh, să fim conștienți că ne confruntăm și cu persoane care nu vor să se. Re, nu vor să uh, Um, fie returnați și uh, care obstrucționează procedurile noastre. Și, și în aceste cazuri trebuie să avem mecanismele adecvate pentru a ne asigura că și aceștia sunt returnați către țara lor de origine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lenars! Da, e, e, e târziu, da, e o reformare și da, e, e foarte greu să-i uh, returnezi pe oameni uh, voluntari Uh, papa este catolic și alte lucruri uh, evidente. Um, da, um, e un dosar dificil și suntem la sfârșitul mandatului, dar trebuie să ne ocupăm de el și trebuie să facem și o evaluare de impact. Deci va fi chiar mai dificil, dar avem o raportoare care uh, este la înălțimea așteptărilor. Nu-i așa, Judith? Deci o să ne suflecăm mânecile și o să ne apucăm de treabă, pentru că um, asta trebuie să facem. Aveți dreptate că e foarte unul dintre dosarele cele mai dificile, dar trebuie să, trebuie să lucrăm și asta conștientizând pe deplin faptul că va fi foarte dificil. Îmi cer scuze, dar um, doamna Graham mi-a amintit cum a fost uh, Doamna Ghiomă, mi-a amintit cum a fost uh, la negocierea trecută. Da, Birgit, da, foarte pe scurt, uh, referitor la ce a spus colegul nostru Lenas, cât e greu este să returnăm persoane, dar să nu uităm că există niște provocări legate de returnare care nu pot fi soluționate printr-o astfel de directivă, pentru că foarte adesea nu avem acorduri cu țările de origine. Deci dacă cineva nu uh, primește drept de azil, uh, Uh, uneori țara de origine este cea care împiedică returnarea și nu ar trebui să alcătuim o directivă care să pună toată presiunea doar asupra individului în cauză, fără a găsi modalități de a avea mai bune acorduri de cooperare cu țările de origine, pentru că în foarte multe cazuri cred că aceasta este problema principală și nu dacă oamenii sunt dispuși sau nu sunt dispuși să fie returnați, să nu uităm acest lucru. Da, într-adevăr, este una dintre multele dificultăți, așa cum doamna Sargentine a spus în cuvântul introductiv, că dacă vrem să avem returnări, atunci trebuie să ne gândim la modul în care funcționează aceste rute, uh, la, la căile legale sunt, uh, e foarte complexă problema. Și un alt lucru pe care vreau să-l menționez, nu știu dacă ați văzut, dar um, subtitlul uh, la propunerea legislativă spune o contribuție a Comisiei Europene la întâlnirea liderilor europeni de la Salzburg 19-20 um, septembrie 2018, uh, ceea ce nu reflectă faptul că uh, Um, Consiliul și Parlamentul vor fi tratați în mod egal ca și colegiuitori. Nu știu dacă ați observat acest uh, amănunt. Deci, uh, pe lângă toate dificultățile care au fost menționate pe bună dreptate, uh, cred că în acest climat politic ne va fi chiar mai greu. Deci se, se adaugă la dificultățile și problemele noastre. Vrea cineva să spună și ceva pozitiv? Da, haideți să revenim la comisie. Domnul Tudorache, vă rog. Uh, thank you, Chairman. Um... Și apoi am să dau cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Luăm notă de toate comentariile concrete făcute pe marginea dispozițiilor uh, prezentate și sigur că o să intru în detaliu în momentul în care începem să discutăm uh, uh, textul în, în sine. Câteva comentarii de principiu. Sigur, am discutat de atâtea ori în comisia aceasta, returnarea și readmisia sunt uh, probleme complexe și nu vor fi soluționate doar de această directivă. Nu încercăm să spunem că această directivă este soluția la toate problemele returnării. Sigur că trebuie să colaborăm cu țările de origine, cu țările terțe și foarte adesea vorbim despre eforturile pe care le facem și cum uh, se pun în aplicare aranjamentele și acordurile de readmisie. Nu vreau să redeschid acele discuții, dar sunt de acord că această muncă trebuie să fie făcută făcută pe toate fronturile în mod uh, paralel. În ceea ce privește chestiunile concrete, interdicția de intrare, de exemplu, um, nu există un automatism între decizia de returnare și uh, interdicția de intrare. Situațiile în care există un astfel de automatism sunt limitate. În ceea ce privește riscul de sustragere, această listă a criteriilor obiective din articolul 6 este o listă care trebuie să fie văzută în întregimea sa. Deci toate criteriile trebuie să fie îndeplinite în același timp? Asta a fost întrebarea. Răspunsul este nu. E o listă care nu e exhaustivă. E o listă de exemple, de circumstanțe pe care un tribunal poate să le ia în considerare atunci când decide dacă există riscul de sustragere deci fiecare criteriu în parte ar putea să constituie un astfel de motiv, dar în partea a doua articolului spunem foarte clar că determinarea riscului de sustragere se face a, după o evaluare a, atentă a fiecărui caz în parte. da, există o legătură între articolul 6 și articolul 9 privind detenția, pentru că riscul de sustragere este uh, un uh, punct important uh, pe baza căruia curtea poate să uh, hotărască detenția sau nu. Și odată ce există elemente de risc, ar putea să ducă la o decizie, acestea ar putea să ducă la o decizie privind detenția. Aceste elemente corespund evaluărilor celor două, 22 de sisteme unde am văzut deficiențe și ultima dată când v-am uh, raportat în decembrie anul trecut uh, cu privire la um, rezultatele misiunilor noastre, v-am indicat foarte clar situația uh, de pe teren uh, și din motive de confidențialitate nu pot să dau nume, dar uh, problema capacității de detenție, de detenție este una care apare foarte adesea în cadrul acestor misiuni. Uh, Bine, mulțumesc comisiei și dau cuvântul doamnei raportor pentru un ultim cuvânt. I'm still have... Mai sunt chestiuni la care trebuie să mă gândesc. De exemplu, cât poți cere persoane care trebuie returnată să contribuie la propria returnare. Dacă analizăm drepturile suspecților, suspecților într-un caz penal, nu le cerem să susținem, să susțină cazul penal astfel încât să meargă împotriva intereselor lui. Dar în cazul returnărilor, în această propunere de reformare, sunt câteva elemente care spun că omul trebuie să facă exact acest lucru. Nu știu dacă e acceptabil așa ceva, trebuie să mă gândesc dacă e acceptabil sau nu. Și mai încă ceva. În momentul în care vorbim despre dreptul penal aici în Parlament, încercăm să nu mergem la sancțiuni minime, lăsăm acest lucru la latitudinea statelor membre. Vorbim de sancțiuni maxime sau minime maxime, dar nu despre minime. Deci, pe o perioadă minimă de detenție de trei luni, nu cred că e un lucru sănătos. Merge împotriva altor principii din alte dosare de care ne ocupăm. Însă trebuie să ne mai gândim la chestiunea asta. Și mai încă un lucru Returnarea este o activitate extrem de costisitoare. Iată unul din motivele pentru care statele membre n-au petrecut prea mult făcând lucra asta. Multe state membre uh, au transformat multe persoane în uh, ilegali, dar nu s-au implicat în returnare și i-au lăsat uh, în plata Domnului. Ideea este că trebuie să existe bani pentru un sistem de returnare omenesc, uman, decent. E o chestiune politică. Problema e economisim bani pentru asemenea uh, facilități, asemenea uh, clădiri pentru reținerea acestor persoane. E o chestiune foarte dificilă, o dezbatere foarte dificilă. Faptul că sistemul de returnare nu funcționează este că statele membre nu vor să cheltuiască bani Eh, returnarea voluntară este o soluție. Dacă ne gândim la Abidjan, la Uniunea Africană, eh, nu sunt gata să facă acest lucru, sunt, eh, nu, ei nu vor să accepte faptul că Uniunea Europeană trimite înapoi cei care nu vor să se întoarcă și îi trimite pe cei care nu se întorc voluntar nu? și nu vor să le comunice cetățenilor acest lucru. E o problemă foarte dificilă și foarte uh, chelt care înseamnă foarte mulți bani să pui pe cineva în avion și să-l trimiți înapoi în țară păzit de 2-3 polițiști. Mulțumesc, Judith. Noroc uh, la reuniunile cu uh, raportorii din umbră. Mai vreau să spun ceva. Încerc ca săptămâna viitoare la, sau la Strasburg să organizez o reuniune cu raportorii din umbră, însă trebuie să văd exact care va fi programul. Săptămâna viitoare ori la Strasburg. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. We have the next point, uh... Următorul punct din ordinea de zi privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, reformare, O să facem o mică pauză până la ora 11, pentru că raportorul nu a sosit încă. Deci facem o pauză, cum spuneam, până la ora 11 și vă rog să fiți răbdători. Vă mulțumesc pentru răbdare. Sorry, sorry. I'm, I'm really, I think I'm a bit tired. So I think I'm a bit tired, so I'm... really...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 I'm here. <laughs> So, colleagues, uh, let's uh, go to... Stimați colegi, haideți să trecem la punctul 18, reutilizarea informațiilor din sectorul public, reformare. Comisia LIBE este o comisie asociată. Noi trebuie să dăm un aviz conform uh, regulii 53 din regulamentul de procedură. Domnul Corau va prezenta avizul, iar în numele comisiei este domnul Volman și o să invit întâi comisia, nu, întâi raportorul. Deci domnul Corao, în primul rând, să-și prezinte proiectul de aviz și apoi comisia. Nu o să fac o introducere foarte lungă pentru că suntem puțin în întârziere. Vreau să vă rog să vă faceți prezentarea documentului, domnul Corao. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încerc să fiu cât mai succint cu putință. Mulțumim Comisiei pentru această propunere de reformare privind utilizarea informațiilor din sectorul public. Sigur, trebuie să actualizăm directiva din 2013 pentru a lărgi câmpul de aplicare ca să includem și alte sectoare publice se va pune de asemenea și problema unei uniformizări a informațiilor. Grupul meu este de acord să existe acces liber la informații dacă informațiile acestea duc la servicii mai bune pentru cetățeni. Iar în ceea ce privește obținerea informațiilor care sunt disponibile, trebuie să ținem cont de faptul că obținerea acestor informații, acestor date, costă. Eu m-am concentrat pe protecția drepturilor proprietarilor acestor informații. M-am bazat pe recomandările excelente ale uh, celui care protejează datele cu caracter personal. Propunerea aceasta trebuie să reflecte toate, toate utilizările acestor informații și protecția datelor și uh, E vorba, evident, de datele cu caracter personal. Apoi, am dorit să evit interpretări divergente pentru conceptele esențiale care sunt deja utilizate în dispozițiile europene privind protecția datelor, garantând și o bună aplicare a acestor propuneri. Mă gândesc la datele personale și datele anonime și la definiții, pentru că se face trimitere aici în uh, regulamentul general privind protecția datelor, care a intrat în vigoare în acest an. Apoi, datele personale delicate, de, definite în articolul 9 din regulamentul general, în domeniul sănătății. Am propus să se facă un studiu de impact pe lângă diversele societăți. Înainte de a lua o hotărâre privind reutilizarea datelor, trebuie evaluate consecințele pentru proprietarii acestor date, mai ales când aceste date ar ajunge în domeniul public. Regulamentul general este pertinent din acest punct de vedere. Sper că ceilalți raportori din umbră vor fi de acord cu abordarea mea și sper că atmosfera de lucru va fi constructivă și o să ajungem rapid la o formulă. Mulțumesc, domnule Corao! Ar fi trebuit să spun încă de la început că e vorba de o propunere de reformare, uh, regula 1.4 din uh, regulament și ar trebui să ne referim la partea care este cenușie uh, a documentului. Acolo se pot face amendamente, restul nu se acceptă amendamente, doar cu anumite excepții dacă e nevoie de amendamente pentru logica internă a textului. Pentru că dacă nu cumva amendamentele acelea sunt legate de alte amendamente care sunt admisibile. Lucrul ăsta trebuie menționat în scris, trebuie justificată solicitarea unor asemenea amendamente. Domnul Becker este raportorul din umbră pentru PPE. Domnul Becker, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte în numele lui Michael Bonni, care este raportorul din umbră. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și așteptăm să cooperăm uh, cu domnia sa. Uh, este un pas înainte, indirect, pentru reutilizarea informațiilor din domeniul public apropo de economia datelor uh, în Uniunea Europeană propus, propunerea acestei, scopul acestei reformări este să încurajeze reutilizarea. Abordarea este să extindem unele din prevederile directivei la date de cercetare și la întreprinderi publice, eliminând unele dintre excepții. Este important ca tot procesul trebuie să respecte principiile concurenței corecte, juste, iar noile prevederi să asigure interoperabilitatea dintre sisteme, astfel încât datele să fie accesibile pentru reutilizare. Trebuie să încurajăm sectorul public și organismele sale să aibă date dinamice disponibile cât mai curând prin programe interfațe de aplicare a programării și să clarifice recuperarea uh, datelor personale anonimizate ca un cost marginal al furnizării acestor date pentru reutilizare cu respectarea cerințelor de protecție a datelor. S-a făcut trimitere la regulamentul general care spune că regulile de utilizare trebuie să respecte drepturile fundamentale la viața privată și la protecția datelor personale și în același timp să fie în conformitate că cu legile privind protecția datelor din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult și aștept să colaborăm pe marginea acestui dosar. Mulțumesc, domnule Becker. Mai e cineva care dorește să ia cuvântul pe marginea acestui dosar? Domnul Volman de la Comisie are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și pentru susținerea pentru această propunere. Uh, se concentrează pe protecția datelor și fără îndoială directiva privind informațiile, reutilizarea informațiilor din sectorul public trebuie să respecte regulile de protecție a datelor. Nu sunt două, două concepte care se opun. Ele merg mână-mână, fac parte dintr-o manieră conștientă și proactivă de a face folosi datele din sectorul public. Vreau de asemenea să spun că sunt aspecte pozitive ale propunerii, iar impactul pe care îl va avea va fi nu numai asupra creierii de locuri de muncă la IMM-uri și asupra ONG-urilor și asupra cetățenilor se, va, se vor crea produse și servicii noi de informare, ci va stimula dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa și va duce la o mai bună implicare a cetățenilor în gestionarea acestor date. Mulțumesc și domnul Corao a mai are de spus câteva cuvinte? Nu. Se pare că nu. Bun. Atunci, pentru amendamente, data limită este 18 octombrie. Mulțumesc raportorului și tuturor colegilor care au intervenit. Vă mulțumesc pentru răbdare. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 19. Bun. O prezentare care va fi făcută de comisie. Este vorba de la 31 mai, Comisia a propus un nou regulament privind schimbul, asistența și programele de pregătire pentru protecția monedei euro împotriva contrafacerii pentru perioada 2021-2027, așa numitul program Pericles 4, care se bazează pe articolul 133 din tratat și care asigură o dată de aplicare de la 1 ianuarie 2021 și este se referă la moneda euro. Programul Pericles actual va fi continuat uh, și se are ca rol protejarea monedelor uh, euro și a bagnotelor euro împotriva contrafacerii. Nu există studiu de impact, n-a fost furnizat de comisie, s-ar putea să fie o problemă Uh, învelopa financiară cere aplicarea programului în perioada 2021-2027. E vorba de peste 7 milioane de euro în prețurile actuale. Programul anterior era 7 milioane și vreo 300 și ceva de mii în prețurile curente. În al doilea rând, pe lângă această propunere de regulament, e vorba și de statele membre neparticipante să Aplicația aceasta apare din uh, în program, în temeiul juridic există în uh, tratat și va urma liniile generale existente. Domnul De Jong este raportor, pentru că nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă în programul ăsta. Este raportor pe ambele dosare și va vorbi imediat, însă o să dau întâi cuvântul comisiei și apoi domnului De Jong. În primul rând, comisia, ca să ne prezinte propunerea. Domnul Johan Kau, care este șef de unitate la ECFIN. Vă mulțumesc, aveți cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să prezint programul Pericle 4 în fața Comisiei Libe. Această propunere, într-adevăr, rămâne necesară. Încă ne confruntăm cu o amenințare serioasă în ce contrafacerea bancnotelor euro. Statisticile Băncii Centrale Europene pe primul semestru ne arată că undeva la 300.000 de magnote contrafăcute au fost depistate în circulație și asta în primele șase luni ale anului 2018. Dacă ne uităm la un semestru din 2015, este vorba de mai bine de 400.000 de magnote contrafăcute. S-a introdus o nouă serie cu noi elemente de securitate. Probabil rata contrafacerii a scăzut cel puțin momentan, însă printr-o combinație de măsuri, unele de ordin legislativ, altele de ordin preventiv, prin programe de formare sub programul Pericle 2020, această amenințare ar putea fi într-adevăr gestionată. Cum uh, prefer, pre, pregătim noi a patra generație a programului Pericle? O evaluare la jumătatea parcursului a fost efectuată în ceea ce privește programul Pericle 2020, regulamentul 331 din 2014. Analiza a fost făcută de un contractor independent care nu ține de comisie și a demonstrat că programul Pericle într-adevăr a contribuit în mod real, complementând acțiunile desfășurate de uh, autoritățile naționale competente de, de la nivelul statelor membre. O concluzie importantă în acest context a fost faptul că acțiunile cofinanțate sau finanțate prin programul Pericle ar trebui să continue pentru că altfel caracterul durabil al ar putea fi periclitat. Apoi, acest program uh, presupune cooperare multidisciplinară, cooperare între băncile centrale, forțele de aplicare a legii, poliție și aparatul judiciar. <coughs> centrele de analiză din sistemul bancar și cei care pregătesc dosarele pentru procuratură și, nu în ultimul rând, entități private. Toți acești factori colaborează în contextul programului Pericle, deci vorbim de o componentă multidisciplinară care aduce o plus valoare reală și joacă un rol complementar în raport cu fonduri cum ar fi TAEX sau fondul de securitate internă. Comisia, prin urmare, în documentul intern de lucru care înlocuiește practic studiul de impact, a evidențiat multe elemente din această analiză la jumătatea parcursului, care au fost comunicate legislatorului prin comunicarea Comisiei din 2017. De asemenea, am avut consultări publice în programul Pericles 4, propunerea de program Pericles 4 și în această consultare publică am primit 30 de răspunsuri din partea unor entități private și din partea unor autorități publice, reacțiile au fost eminamente pozitive atunci când a fost vorba de continuarea programului Pericle dincolo de uh, anul 2020. Temeiul juridic pentru statele membre participante, după cum am spus deja, este articolul 133 procedură legislativă ordinară, inclusiv un aviz al Băncii Centrale Europene la solicitarea Consiliului, care a și fost trimis de altfel Consiliului. După cum spuneam, programul Pericle vine să completeze măsurile luate la nivel național. Statele membre sunt uh, prima linie a frontului în, în bătălia împotriva contrafacerilor, agențiile naționale de resort trebuie să se asigure că, într-adevăr, moneda este protejată așa cum trebuie, conform Convenției de la Geneva din 1929, fiecare stat semnatar al Convenției de la Geneva și toate cele 28 de state membre au ratificat și pus în aplicare Convenția de la Geneva. Deci fiecare stat participant trebuie să aibă un centru național care să coordoneze investigațiile polițienești legate de contrafacerea bannotelor și să pro, pro, ofere protecție legală, fie că e vorba de moneda țării respective, fie că este vorba de moneda altor țări. Moneda unică europeană este în bun public și, prin urmare, impune <clears throat> măsuri complementare la nivel central european care să vină să com- completeze măsurile luate la nivel național. De aceea, în opinia noastră, acest program trebuie să continue dincolo de anul 2020. Acest lucru se aliniază foarte bine la celelalte programele, programele noastre, cum ar fi programul TAEX și Fondul uh, pentru Securitatea Internațională. Și de aceea am uh, venit cu această propunere. În ce constă acest program? Este practic o continuare a actualului program Pericle 2020 din regulamentul 331. Se axează pe protejarea bancnotelor și monedelor euro. De exemplu, anul trecut cam 170.000 de monede contrafăcute au fost identificate în circulație. Vorbesc de monede în circulație pentru că au existat și uh, confiscări, capturi și adesea uh, bancnotele sau monedele contrafăcute sunt uh, confiscate înainte de a intra în circulație. Deci și pentru monede programul este relevant. Obiectivul general este să asigure durabilitatea finanțelor publice, sprijinind acțiunile statelor membre în domeniul cooperării internaționale. Cooperarea internațională este importantă în contextul contrafacerii monede euro. Noi am ajutat, de exemplu, autoritățile din Spania, NGO-ul spaniol, în combaterea contrafacerii eh, monede euro în America de Sud, în America de Sud, într-adevăr, există multe activități de contrafacere, se falsifică acolo și dolari și euro. Sunt uh, organizații criminale de acest gen în Columbia, care de asemenea se ocupă și cu traficul de droguri și spălarea de bani. Și de aceea trebuie să avem capacitatea de a sprijini autoritățile naționale din Columbia și Peru în același timp în combaterea contrafacerii de bancnote, axându le în special pe euro. Aici concurăm, practic, cu Serviciul Secret al Statelor Unite, care încearcă să convingă autoritățile naționale din aceste țări să dea prioritate protejării dolarului. Și noi trebuie să fim și noi acolo, alături de Banca Centrală Europeană, de Europol și de autoritățile naționale din statul membru, mai ales agenția spaniolă, dar și cele france- cea franceză, sprijinind aceste state în încercarea de combatere a acestui fenomen. După cum spuneam, <clears throat> componenta multidisciplinară este una deosebit de importantă, de aceea grupurile țintă menționate în programul Pericles 4 sunt exact aceleași ca și în actuala propunere, <clears throat> autoritățile poliție și justiție, băncile centrale, centrele de analiză a bancnotelor la nivel național și centre de analiză pentru monede și, de asemenea, centre de cercetare. În prezent, finanțăm un proiect comun al monetăriilor germane și franceze care să îmbunătățească monede de siguranță, eh, elemente de siguranță din monedele euro, care încă sunt falsificate. Trebuie să fim cu un pas înainte și programul Pericle <clears throat> finanțează cercetări de îmbunătățire a elementelor de siguranță. Ce măsuri se au în vedere? 100% aceleași din proiectul, din eh, textul actual sprijinim schimbul de informații și exemple de bună practică prin seminarii și ateliere de lucru. De asemenea, oferim asistență tehnică autorităților care au nevoie de astfel de asistență tehnică atunci când e vorba, de exemplu, de a analiza bancnotele sau monedele contrafăcute. Și după cum am spus deja, cercetare este cofinanțată. De asemenea, am reușit să finanțăm achiziționarea de echipament. Beneficiarii eligibili pentru finanțare pot achiziționa echipament ce poate fi utilizat de autoritățile din statele terțe. De exemplu, dispozitive de identificare a bancnotelor contrafăcute cumpărate de autoritățile din Italia și sunt utilizate de autoritățile din Muntenegru. Știți că în Muntenegru, practic, euro e monedă oficială, chiar dacă în mod neoficial. Pentru că nu sunt oficial în zona euro, nu au semnat niciun tratat, dar euro e moneda țării respective. Balcanii Occidentali, pe mare, se înregistrează activități de, de contrafacere a bagnotelor și a uh, monedelor în același timp. Ceea ce privește apoi punerea în aplicare, e un program gestionat direct de către Comisie. Bineînțeles, se face prin granturi cu o rată de cofinanțare de 70% maximum <clears throat> și în anumite cazuri rata de cofinanțare poate crește până la 90%. Există și o componentă pentru achiziții. Comisia, pe lângă ceea ce fac statele membre în contextul cofinanțării, Comisia poate folosi un contractor pentru, de exemplu, organizarea unor sesiuni referitoare la îmbunătățirea protecției monedei euro. Noi am făcut asta, am avut o întrunire cu reprezentanții sectorului pentru a îmbunătăți calitatea senzorilor din dispozitive de procesare a monedelor pentru a identifica mai bine monedele contrafăcute, pentru că <clears throat> am descoperit recent că există monede de 1 euro și 2 euro care au elemente de securitate la fel de bune ca și monedele reale și nu sunt, mai, nu sunt identificate de uh, mașinile de procesare a monedelor. De aceea am finanțat acest program pentru a îmbunătăți calitatea senzorilor. Programul presupune adoptarea anuală a deciziilor de finanțare. Noile elemente vizează componenta de monitorizare. Avem indicatori de performanță, trei mai precis, limitați la rezultate tangibile și un un indicator calitativ Acestea ar fi elementele principale ale propunerii. Dacă mai am timp, vă, vă mulțumim foarte mult pentru o remarcabilă prezentare. Dăm acum cuvântul uh, raportorului nostru, domnul De Jong, uh, raportor pentru ambele dosare. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul general al acestor programe este unul deosebit de important pentru noi toți. Evident, contrafacerea <clears throat> monedei euro și măsurile de protecție sunt o prioritate absolută pentru noi toți și pentru toate statele membre. La început, eh, domnule președinte, spuneați dumneavoastră că lipsește un studiu de impact într-o procedură accelerată, informațiile transmise prin document de lucru nu sunt același lucru. Trebuie să existe niște garanții. Și, într-adevăr, <clears throat> mi-ar prinde bine mie ca raportor un studiu de impact, pentru că ce văd aici sunt observații care țin de componenta bugetară, însă nu am cifre concrete. E greu să determin uh, dacă într-adevăr avem plus valoare aici. Fondul chestiunii însă, dincolo de asta, nu e unul controversat. <clears throat> Apoi, obiectivul programului este cel din trecut, să împiedice și să combată contrafacerea și fraudele asociate cu acesta foarte bine, dar după aceea spune, sporind astfel competitivitatea economiei Uniunii și asigurând durabilitatea finanțelor publice. Asta e de asemenea important, sunt pe deplin de acord, însă în același timp <clears throat> multe persoane care se uită la ce facem noi aici, faptul că au în mână un euro contrafăcut și vânzătoarea din magazin spune e o bagnotă falsă, asta e problema pentru oameni. <clears throat> Deci nu e vorba aici doar de competitivitatea și durabilitatea finanțelor publice, e vorba de încrederea cetățeanului în bancnota pe care o are în mână. Deci ar trebui să extindem puțin, să reformulăm obiectivul. Trecând la chestiunea de ordin bugetar. M-am uitat uh, la anexă, pentru că e important acum să avem indicatori de performanță, trebuie să procedăm ca în afaceri, în, în, în orice program. M-am uitat la indicatori nu e foarte multă informație acolo, jumătate de pagină. Primul indicator, numărul de euro contrafăcuți identificați. Dacă aud că a crescut numărul uh, bagnotelor și monedelor contrafăcute, înseamnă că programul a avut succes sau n-a avut succes? Pentru că cu cât e mai, mai mare rata, cu atât e mai mare infracționalitatea și atunci ce facem? Programul e menit să reducă activitățile criminale în acest domeniu, infracționale din acest domeniu. Însă ce citesc aici nu spune nimic în legătură cu eficiența programului, ci îmi spune ce se întâmplă în materie de contrafaceri. Eu vreau să știu dacă merită băgați bani. Deci care a fost concret rezultatul obținut în combaterea contrafacerilor. Apoi, trebuie să, să arătăm că există multiple abordări. Avem partea de prevenție, care într-adevăr prezintă plus valoare în contextul acestui program, conștientizarea problemei, analizarea acesteia și a riscurilor implicate. Aici ar putea fi plus valoare și apoi avem activitățile concrete. Dar aici eh, intervin autoritățile din statele membre, BCE-ul și Europolul. Și uitându-mă la acest document, se tot vorbește de complementaritate de, de ceilalți protagoniști, dar nu prea pot identifica unde încep activitățile concrete sub acest program și ce nu face Europolul. Știu că Europolul fac multe în, în acest domeniu. Și ce vreau eu să evit nu e menționat în program. Să, să evită finanțarea dublă. E posibil ca din diferite programe, diferite surse să vină bani în aceeași direcție. Deci ar putea să existe dublă finanțare și nu vedem foarte multe garanții împotriva acestui lucru. Cam asta ar fi observațiile principale. Sprijin programul în general, dar există o serie de elemente problematice în materie de control bugetar. Mulțumim foarte mult, domnule De Jong. Sigur, Europolul, da, intervine în acest sector. Doamna Chinici, vă rog. Grazie, președinte. Eu intanto ringrazio de la... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că a venit astăzi să ne prezinte acest program. Așa cum s-a spus deja de către raportorul nostru, este un program foarte important. El protejează economia europeană, Uh, oferind în același timp cetățenilor certitudine cu privire la banii pe care îi folosim și, de asemenea, un instrument pentru a combate criminalitatea um, organizată care folosește bani contrafăcuți. Și Comentariile sunt absolut uh, valabile. Programul este unul foarte bun. Programul uh, uh, raportul la jumătatea termenului a fost foarte interesant, dar n-am văzut o evaluare de impact. Poate că s-ar putea totuși face o evaluare de impact. Sunt de acord cu observațiile făcute privind indicatorii de performanță. Trebuie întotdeauna să ne asigurăm că programul corespunde așteptărilor pe care le avem de la el. Pentru că în prezentarea comisiei s-a menționat faptul că există operațiuni externe de contrafacere uh, care sunt în creștere, deci în afara Uniunii Europene. Nu vorbim doar despre țările din America Latină, ci uh, S-a constatat în anchete recente că vorbim și despre țările din Balcan și din Mediterană și chiar și despre China, care uh, recent a fost numită un centru al contrafacerilor. Trebuie să uh, actualizăm constant măsurile pe care le întreprindem în acest domeniu și președintele a subliniat pe bună dreptate importanța Europol, care recent a coordonat um, acțiuni ale poliției legate de introducerea uh, um, monede euro contrafăcute pe așa numitul darknet deci trebuie să ținem pasul cu uh, infractorii pentru că ei tot timpul își îmbunătățesc uh, metodele și noi trebuie să ne îmbunătățim metodele pentru a oferi siguranță cetățenilor noștri. Prin programul Pericles trebuie să încercăm și să prevenim legăturile tot mai strânse între operațiunile de falsificare a banilor și uh, Um, locurile de tranzacționare de pe Darknet, uh, internetul uh, <coughs> ascuns. Um, vreau să mulțumesc raportorului pentru, pentru munca sa și cred că este important să ne asigurăm că există o coordonare între diversele mecanisme de finanțare în cadrul CFM, astfel încât să putem delega și să putem, să putem pune în aplicare Uh, toate dispozițiile. Programul Pericles uh, pe perioada până în 2020 uh, nu a atins în totalitate obiectivul pe care l-am stabilit prin programul de lucru. Programul de lucru trebuie să fie realizat prin acte delegate sau acte de punere în aplicare, dar planul de lucru anual ar trebui să stabilească prioritățile pentru selectarea acțiunilor care vor fi finanțate. Așadar, întrebarea mea este, consideră Comisia că ar trebui realizat acest lucru prin acte delegate sau prin acte de punere în aplicare? Uh, am o impresie pozitivă asupra programului și a modului în care funcționează și uh, aștept cu nerăbdare să contribui la acest dosar prin uh, amendamentele pe care le voi depune. Vreau să mulțumesc încă o dată lui Denis de Jong pentru colaborare, pentru muncă la acest uh, raport. Mulțumesc, Caterina. Acesta este ultimul punct uh, de pe ordinea de zi de astăzi, deci ne, voi, ne vom încheia um, reuniunea uh, după acest punct, deci am să dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde uh, observațiilor făcute, un răspuns scurt, vă rog, și apoi uh, vom încheia dezbaterea la acest punct. Deci îl rog pe domnul Cau să răspundă la uh, întrebările raportorului și ale doamnei uh, Cinici. Mulțumesc! Uh, mulțumesc raportorului și doamnei Cinici Uh, pentru uh, intervenții. Documentul de lucru înlocuiește evaluarea de impact. Este vorba de o uh, caracteristică orizontală pentru mai multe programe care au un buget destul de limitat. Pe de altă parte, um, spre deosebire de Uh, programul trecut, am avut totuși avantajul de a avea o revizuire la jumătatea termenului bazată pe o valoare substanțială făcută de uh, o firmă externă cu privire la uh, eficiență, eficacitate, uh, echilibrul între costuri și beneficii. Deci cred că acest uh, punct poate fi deci înlocuit de revizuiri la jumătatea termenului. În ceea ce privește indicatorii de performanță cheie, aceștia au fost simplificați și în urma recomandărilor din revizuirea la jumătatea termenului, în care se spunea că e nevoie de indicatori de performanță care să fie măsurabili și, pe de altă parte, să fie de natură calitativă. De aceea am introdus și um, răspunsuri și reacții ale participanților la program. Un act delegat ar permite Comisiei să adapteze indicatorii de performanță dacă se demonstrează că aceștia nu măsoară în mod uh, suficient eficiența programului. În ceea ce privește atenția uh, care se acordă țărilor din Balcani și Chinei, da, acestea sunt priorități în programul nostru de lucru. Am organizat reuniuni cu partenerii chinezi pentru a um, pentru a ținti contrafacerea hologramelor, a trăsăturilor de securitate, ale bancnotelor și avem uh, programe uh, împreună cu statele membre pentru ca Ministerul Chinez al Securității Publice uh, Uh, și cooperarea uh, Băncii Populare Chineze, se fac deci eforturi de combatere a acestui fenomen. Europol participă pe deplin la acest program. Strategia Pericles este actualizată în fiecare an în colaborare cu Europol, BCE și cu Comisia. Strategia Pericles identifică, pe baza informațiilor obținute de Europol, domeniile unde acest program ar trebui să fie activ acesta este, aceasta este contribuția Europol de la bun început în pregătirea programului anual de lucru. Și în al doilea rând, expertiza Europol este mobilizată pentru că Europol participă la acțiunile Pericles, oferă programe de instruire și merg în diverse țări pentru a oferi asistență statelor membre în uh, anchetele acestora. Deci acestea sunt operațiuni de asistență tehnică în care sunt implicați. În ceea ce privește programul uh, anual de lucru, acesta este adoptat de către comisie după ce se actualizează deci strategia Pericles cu implicarea Băncii Centrale Europene și a Europol și discutăm de asemenea strategia Pericles pe baza căreia se adoptă programul de lucru cu statele membre în cadrul grupului uh, de experți uh, uh, pentru combaterea contrafacerilor monedei euro. De aceea, Comisia și în trecut a susținut că nu e bine să se introducă un act delegat pentru a adopta programul anual de lucru. Acestea sunt deocamdată observațiile pe care le-am de făcut, domnule președinte. Mulțumim Comisiei și uh, Direcției Generale ECFIN, uh, de prezența cărora nu ne bucurăm uh, foarte des, deci vă mulțumim. Mulțumesc raportorului, domnului De Jong și doamnei Cinici pentru contribuții. Și înainte să fugă toată lumea, vreau să vă spun că am anulat ultimul punct uh, privind PNR-ul Uh, uh, deci se încheie ședința aici. Vă doresc un weekend plăcut tuturor. Odihniți-vă pentru că săptămâna viitoare este o săptămână chiar mai ocupată decât aceasta. Pe 15 octombrie ne reîntâlnim. Weekend plăcut încă o dată.